clar deschisă prima sesiune a Parlamentului. Ascultăm acum uh, imnul Europei din partea orchestrei orașului Strasburg. Grazie maestro, grazie a tutta l'orchestra. Vă mulțumim, domnule, dirige, domnule dirijor, mulțumim întregii orchestre. Doresc să vă amintesc că, în conform articolului 14.2 din regulamentul de procedură, sub președinția uh, președintelui uh, interimar, nu poate avea loc nicio intervenție care nu are de-a face cu alegerea președintelui sau cu